because the camera uh -huh. will, yeah, yeah, yeah. will take okay. me and you have to... So, uh, dear colleagues, uh, good morning. Dragi colegi, bună dimineața. Cam, uh... Bine ați revenit la Comisia de Comerț Internațional după vacanță. Sper că ați petrecut o vacanță relaxantă cu toții și că acum putem să începem uh, toamna care va fi fierbinte, cel puțin în unele state membre, unde vor fi alegeri și alte revoluții, evoluții. Haideți să deschidem reuniunea de astăzi. Eu uh, am să prezidez în locul președintelui nostru, Bernd Lange. Primul punct de pe ordinea de zi este chiar adoptarea ordinii de zi și vreau să vă aduc la cunoștință o modificare. Punctul 8 de pe ordinea de zi va fi uh, discutat înainte de dezbaterea comună a punctelor 6 și 7 și anume avizele referitoare la Kazahstan. Dacă nu aveți nimic împotrivă, eu vă propun să adoptăm ordinea de zi. Văd că nu sunt obiecții, Așadar, ordinea de zi se consideră adoptată cu uh, modificarea pe care am menționat-o acum. Punctul 2, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19-20 iunie și procesul verbal al reuniunii 10-11 uh, iulie. Procesele verbale vor fi considerate adoptate dacă nu apar obiecții până la sfârșitul reuniunii uh, acesteia. Vă mulțumesc și acum trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui referitoare la deciziile coordonatorilor. La reuniunile din 19 iunie și 10 iulie, coordonatorii au luat decizii care au fost incluse în procesele verbale ale uh, uh, reuniunilor comisiei noastre. Dacă aveți obiecții, le puteți anunța până la sfârșitul reuniunii de astăzi. Comunicările președintelui, punctul 4. Dragi colegi, ca întotdeauna reuniunea noastră este transmisă pe internet și avem interpretare. Președintele îi salută pe toți cei care ne urmăresc pe internet ca să uh, facilităm uh, misiunea interpreților, vă rog să vorbiți uh, într-un ritm moderat. Termenul de depunere de amendamente pentru uh, acordul, uh, pentru mandatul de negociere cu Australia și Noua Zeelandă este un, de anunțat acum. La reuniunea din 11 iulie nu a fost anunțat acest termen și am discutat cu domnul Caspari privind recomandările pentru negocieri cu Australia și Noua Zeelandă. Vă anunț acum termenul, este vorba de 20 septembrie la ora 6 seara, ora 18. Câteva uh, informații recente din domeniul comerțului. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare UE-Ucraina a fost aplicată provizoriu de la 1 ianuarie 2016. La 1 septembrie 2017, acordul de asociere care include și această zonă va intra în vigoare pe deplin după ce Uniunea Europeană a încheiat toate procedurile interne necesare pe 11 iulie. Pe 17 iulie, Consiliul a aprobat poziția Parlamentului în primă lectură privind măsurile comerciale autonome pentru Ucraina Semnarea este planificată pentru următoarea săptămână de plenară la Strasburg. Astfel, actul va putea intra în vigoare când va fi publicat oficial. Punctul 5 de pe ordinea de zi este situația negocierilor în format tripartit, trilogurile actuale. De la ultima reuniune INTA a avut loc o reuniune tip trilog pe 12 iulie, cu privire la propunerea noii metodologii de calcul antidumping. Raportor este colegul Salvatore Cicu și a doua reuniune uh, de tip trilog va avea loc mâine 31 august. Nu îl văd pe raportor. O să vă amintesc că obiectivul acestei propuneri este stabilirea unei metodologii de calcul antidumping care să țintească importurile la preț de dumping din state unde există distorsionare ale pieței uh, importante. Comisia INTA negociază pe baza raportului adoptat în comisia noastră în iunie. Primul trilog de pe 12 iulie a um, fost o oportunitate de dialog foarte constructiv privind elementele cheie ale propunerii, iar trilogul va continua mâine și uh, raportorul nostru cu siguranță ne va informa uh, despre toate evoluțiile. Acum, vă amintiți că ordinea de zi a fost modificată. Trecem așadar la punctul 8. Este vorba de reguli și principii generale privind mecanismele de control prin care statele membre pot să verifice um, modul în care Comisia exercitează, exercită competențele de punere în aplicare. Raportor este domnul Van de Camp și acum avem un prim schimb de opinii la INTA privind propunerea legislativă care modifică așa numitul regulament al comitologiei referitor la competențele de punere în aplicare ale Comisiei Europene. Comisia Juri este comisia competentă pe fond și acum îi dau cuvântul domnului Vim Van de Camp, raportorul nostru pentru aviz. Uh, de voorzitter, dank u zeer. Eh, fijn dat u... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd eh, pe toți din nou. Sper că v-ați întors eh, sănătoși, voinici, din vacanță. Aș fi zis că, de fapt, că sper că ați supraviețuit vacanței, dar ar fi fost prea negativ. Sper că ați, v-ați bucurat de vacanță și că sunteți cu toții gata să ne apucăm din nou de treabă. Domnule președinte, această modificare a regulamentului uh, privind comitologia nu e un subiect uh, tocmai sexy. Nu este unul care îi va face pe uh, ziariști să se înghesuie la ușa noastră și nici nu va atrage atenția în media. Însă, pe plan politic, este un dosar foarte sensibil. Acest text poate să pară foarte tehnic, Însă au apărut de multe ori probleme de punere în aplicare legate de diferite dosare, cum ar fi OMG-urile. Am avut cazuri în care Parlamentul, Consiliul și Comisia au acceptat propunerea ca punerea în aplicare să nu fie realizată de statele membre. În um, discursul său privind starea Uniunii de anul trecut, președintele Juncker a spus uh, că această situație nu este acceptabilă. Statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare deciziile luate la nivel european. Mai ales uh, în domeniul nostru, în domeniul comerțului internațional. Am lucrat pe niște dosare foarte sensibile în domeniul comercial. Uh, CETA, anumite părți din TTIP, de exemplu, dacă se iau niște hotărâri la un moment dat, însă apoi statele membre nu le pun în aplicare, sau dacă se adoptă o poziție neutră, atunci imaginea Uniunii Europene are de suferit. Am vorbit uh, și despre alte domenii, mai uh, intră în această categorie agricultura, comerțul, uh, vămile, sunt subiecte foarte delicate care au un impact direct asupra statelor membre și asupra vieții cetățenilor. Eu doresc să am uh, o abordare pozitivă a propunerii comisiei. Nu am discutat încă cu raportorii din umbră, însă cred că ar fi bine să uh, ținem cont de ce a spus președintele comisiei, de ce au spus și alți comisari Cred că ar fi foarte bine dacă am ține cont de toate aceste lucruri. Și cred că trebuie să acceptăm uh, amendamentele la regulamentul comitologiei. Nu e vorba de o schimbare completă a prevederilor. E vorba de modificarea anumitor puncte. Trebuie să ne asigurăm că statele membre emit un aviz privind punerea în aplicare. Poate că ar fi bine dacă um, Comisia ne-ar putea explica principalele modificări Și am și eu câteva întrebări. Dacă uh, o decizie este pe ordinea de zi pentru a doua oară și nu este adoptată, înțeleg că ar trebui să fie trimisă Consiliului. Poate Comisia să-mi confirme această procedură și, în al doilea rând, uh, e vorba de votul în Comisia de Apel acesta ar trebui să fie public. Cred că astfel statele membre ar fi într-adevăr obligate să acționeze. Rog Comisia să-mi confirme și acest punct. Am primit un aviz de la unul din statele membre, cred că de la Republica Cehă, care întreba uh, dacă există o analiză de impact și dacă s-a făcut sau se va face. Eu nu cred că este necesară, însă Poate că ar fi bine să uh, repetăm aici această întrebare a Parlamentului Ceh. Domnule președinte, este un dosar foarte sensibil pe plan politic. Sunt de acord cu Comisia și cred că este necesară această modificare, pentru că statele membre au responsabilități procedurale pe care trebuie să și le asume. Iată deci ce aveam de spus în introducere. O să colaborez strâns cu raportorii din umbră și cu comisia, ca să mă asigur că vom ajunge cât mai rapid la o concluzie. Pentru că uneori oamenii au impresia că avem uh, la dispoziție tot timpul din lume, însă uneori ar fi bine să mai accelerăm puțin. Mulțumesc! Uh, thank you, uh... Mulțumesc, uh, domnule raportor. E vorba de primul schimb de opinii, deci am să dau în primul rând cuvântul comisiei și abia apoi uh, colegilor din comisia noastră. De la comisie o să-i dau întâi cuvântul domnului Claus. Vă rog. Thank you, Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Van de Camp, pentru observațiile pozitive privind propunerea Comisiei. Domnul Van de Camp s-a referit uh, la uh, anunțul făcut de domnul Juncker cu exact un an în urmă în discursul privind starea Uniunii, în care uh, președintele anunța o propunere din partea Comisiei care să nu modifice complet regulamentul existent al comitologiei, dar care să răspundă la probleme foarte specifice, după cum a spus-o și domnul Van de Camp foarte bine. Comisia consideră că cadrul de comitologie, per total, funcționează foarte bine. O să vă prezint câteva cifre. Cam 1500 de măsuri de punere în aplicare sunt adoptate uh, pe an și aproximativ 98% dintre acestea primesc uh, avize pozitive în comitetele de comitologie. Sunt foarte rar avize negative date de aceste comitete și aproximativ 2% nu primesc niciun fel de aviz la vot în aceste comitete. Ceea ce înseamnă că la vot nu, este, nu se obține nicio majoritate calificată nici pentru, dar nici împotriva proiectului de text. Și acesta este domeniul care ne interesează, aceste avize uh, fără rezultat. De ele vrem să ne ocupăm. Există situații în care, așa cum prevede regulamentul, uh, analizăm uh, protecția sănătății oamenilor, a animalelor, a plantelor, Domnul Van de Camp s-a referit la uh, OMG-uri, care sunt uh, foarte, un subiect foarte sensibil. Și aici, uh, din păcate, uh, se face simțită această cifră de 2% de avize fără rezultat. Aici, uh, prea des, statele membre nu reușesc să ajungă la o poziție clară nu reușesc nici să susțină actul, dar nici să îl respingă și lasă Comisia Europeană să fie cea care trebuie să ia decizia finală. Atunci când Comisia primește un vot fără aviz, un astfel de rezultat de la vot fără aviz, fără aviz poate să decidă dacă să adopte actul sau nu. Însă, în domeniul foarte delicat al OMG-urilor, sau aș putea să menționez glifosatul, Comisia nu are, de fapt, această uh, competență. Este, comisia trebuie să ia o decizie cu privire la o cerere de autorizare a unui produs sau unei substanțe depusă de un operator economic. Comisia nu are competența de a spune uh, că nu ia o decizie în această privință. Trebuie să ia o decizie. Și de aceea, în discursul său privind starea Uniunii de anul trecut, președintele Juncker a abordat acest subiect. Noi nu considerăm că statele membre procedează în mod responsabil. Nu credem că este normal să lase Comisia să ia această decizie în domenii foarte delicate și foarte nepopulare în presă. Comisia propune să creăm stimulente pentru ca statele membre să ia poziții clare cu privire la proiectele de măsuri și să se pronunțe fie pentru, fie împotrivă, astfel reducând numărul de uh, uh voturi fără uh, rezultat, fără aviz. Noi uh, avem patru măsuri prin care ne dorim să atingem acest obiectiv. În primul rând vrem să modificăm regulile de vot în comitetele de comitologie. Vrem să fie numărate uh, doar acele voturi la care statele membre participă de la primul vot și votează fie pentru, fie împotrivă. Toate voturile la care statele membre nu sunt prezente sau la care se abțin nu sunt uh, luate în calcul la vot. A doua propunere prevede posibilitatea Mă scuzați, un lucru nu l-am spus clar. Aceste modificări se referă doar la faza comitetului de apel. După ce nu s-a ajuns la niciun aviz în votul în comitetul de comitologie obișnuit, dosarul ajunge la comitetul de apel. Și în această etapă uh, intervin cele patru modificări pe care le menționam. În primul rând, uh, socotirea voturilor de care v-am vorbit. În al doilea rând, posibilitatea ca după un rezultat fără aviz la Comitetul de Apel, textul să fie trimis la nivel ministerial, însă, uh, din perspectivă tehnică, acesta să se reunească în configurația Comitetului de Apel. Deci să fie încă în joc Comitetul de Apel, însă să participe miniștrii la această reuniune și ei să fie cei care găsesc o soluție. Cel de-al treilea element ar fi existența unei posibilități de a transmite uh, subiectul Consiliului. Deci să se iasă din Comitetul de Apel și să se treacă la o discuție politică în Consiliu și abia apoi să se revină la Comitetul de Apel. Consiliul nu poate să ia o decizie, nu are un rol instituțional în comitologie. Și ultimul element, al patrulea, este uh, transparența în ceea ce privește votul statelor membre individuale, pentru că la ora actuală avem o transparență doar cu privire la rezultatul votului. Însă nu este transparent eh, cum a votat fiecare stat membru. Acest element de transparență este o noutate. Acestea sunt cele patru elemente. După cum am spus, nu e o revoluție, noi vrem să uh, răspundem la o problemă când nu se ajunge la uh, adoptarea unui aviz în domenii foarte sensibile. Mulțumesc. Uh, I have your colleague from DigiTrade. Cred că colegul meu de la DigiTrade poate să vă ofere câteva informații din perspectivă comercială. Îi dau cuvântul lui. Da, spune președintele, aceasta era și intenția mea. Să anunț că vom asculta și câteva aspecte legate de comerț. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Da, aș vrea să vă spun care este semnificația acestei propuneri în domeniul comercial. Aici Comitologia se aplică în adoptarea măsurilor de apărare a comerțului. Este o evoluție recentă Până în februarie 2014, adoptarea unor astfel de măsuri nu intra în uh, sfera de competență a comitologiei, dar acest lucru s-a schimbat în februarie 2014. Ne supunem um, unui set de două proceduri, uh, procedura de examinare și procedura de consultare. Cea de examinare se aplică adoptării unor măsuri definitive de apărare a comerțului, antisubvenții, de exemplu, sau antidumping, uh, atunci când găsim că uh, se iau astfel de măsuri care aduc prejudicii în țările terțe, de către terțe. Procedura de examinare se aplică cu câteva excepții pe care vi le voi descrie pe scurt. După cum știți, în comitetul de examinare, uh, votul se, deciziile se adoptă cu um, majoritate calificată. Putem să avem o, uh, un aviz pozitiv prin, uh, prin majoritate calificată. În aceste situații, Comisia trebuie să adopte actul pe care l-a prezentat Comitetului. Putem să avem lipsa unui aviz prin majoritate calificată și Aici trebuie să intrăm în detaliile uh, apărării comerțului. Aici există două scenarii subordonate, să zicem. Uh, Aici avem lipsa avizului și lipsa majorității simple. În aceste situații, regulamentul spune că Comisia poate să adopte uh, textul propus. Pe de altă parte, dacă avem o majoritate simplă a statelor membre care se pronunță împotriva textului Comisiei, atunci Comisia trebuie să declanșeze procedura de apel. Se trece așadar la Comitetul de Apel. Deci aceasta este o trăsătură specifică a domeniului acesta al apărării comerțului. De asemenea, trecem la apel dacă în procedura de examinare rezultatul votului este un aviz negativ prin majoritate calificată. Din februarie 2014, procedura de apel a fost declanșată o singură dată. și avem foarte multe proceduri de consultare în fiecare an, însă ă, la procedura de examinare întotdeauna aveam uh, ori aviz pozitiv, ori aviz negativ, deci uh, comisia putea să adopte actul prezentat. Singurul caz în care s-a declanșat procedura de apel a fost recent, în februarie anul acesta, în contextul uh, panourilor solare. Situația era mai complexă decât în alte cazuri. Voiam să scot în evidență că, având în vedere numărul scăzut de comitete de apel pe care le-am văzut în acum, impactul propunerii este considerat a fi marginal în acest domeniu. Mă refer la schimbarea regulilor de vot în comitetul de apel. În ceea ce privește posibilitatea de a, trimit, de a deferi această chestiune la nivel ministerial, cred că trebuie să ținem cont de un lucru foarte important în uh, domeniul instrumentelor comerciale de apărare a comerțului. Este vorba despre niște criterii tehnice aici care, uh, de care trebuie să ținem cont atunci când luăm o uh, părere luăm, un, luăm o decizie. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că avem niște termene limită Așadar, posibilitatea de a deferi chestiunea la nivel ministerial în circunstanțe excepționale în care nu avem aviz la Comitetul de Apel trebuie să fie contrabalansate de nevoia de a, trebuie să fie însoțită, îmi cer scuze, de nevoia de a îndeplini și termenele limită. Atât am avut de spus deocamdată, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, mulțumesc foarte mult ambilor reprezentanței Comisiei pentru prezentările lor. Voi da acum cuvântul colegilor noștri, raportori din umbră și membrii. În primul rând, din partea SND, Alesia Mosca. Since he's not here, I, uh, speak... Îl voi reprezenta pe, pe domnul Emanuel Morel. Raportorul din umbră este de acord cu Comisia că sistemul de comitologie s-a dovedit a fi disfuncțional în ultimii ani din cauza lipsei de transparență și din cauza lipsei de răspundere politică din partea statelor membre. Uh, acesta a fost supus unor critici legitime. Principalele probleme s-au legat de domeniile sănătății și mediului, dar și lipsa de transparență este clară atunci când vine vorba de aplicarea politicii comerciale comune. Ne amintim că uh, nu s-a format o majoritate uh, în ceea ce privește decizia privitoare la panourile solare, punând astfel pe umerii Comisiei decizia finală. Acest lucru duce la probleme politice și interinstituționale atunci când statele membre nu vor să-și susțină propriile decizii. Parlamentul nostru ar trebui să susțină amendamentele propuse de comisie pentru a schimba regulile de vot, pentru a obliga statele membre să-și asume o poziție. Trebuie să sprijinim și transparența sporită uh, și Uh, pentru că miniștrii trebuie să-și asume răspunderea. Regretăm că, în contextul instituțional actual, Parlamentul nu poate să joace un rol mai important. Oricum, suntem pregătiți să colaborăm cu raportorii din umbră și cu raportorul și sperăm să avem și rezultate bune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În ordinea grupurilor politice urmează conservatorii și ALDE. Nu văd că nu văd să vrea nimeni să vorbească. GUE? Dorește cineva? Verzi? Nu? Atunci EFDD. Nu? Atunci uh, vor vorbi uh, ceilalți membri ai comisiei. Doamna Dovăl. Also, Eerst in het Nederlands. Dank u wel <clears throat> voor al het werk wat hier eh, gedaan is, want het is effectief. Mulțumesc foarte mult pentru toată munca pe care ați depus-o până acum, pentru că este vorba despre un uh, dosar pe care nu prea vrea să lucreze nimeni, pentru că nu e foarte atrăgător. Nu, pe, nu e foarte atrăgător pentru presă. Aș dori să fac câteva observații fundamentale în legătură cu această ă, discuție privind actele delegate, comitologia, monitorizarea comitologiei, analiza de impact și așa mai departe. Eu urmăresc de zeci de ani această discuție și mi se pare că e mereu la fel. Există un conflict de competențe, poate că conflict e mult spus, însă în orice caz există o dispută de competențe între diferitele instituții. Acesta ar fi primul punct. În al doilea rând, e mereu la fel, statele membre parcă nu știu că sunt chiar uh, miniștrii lor cei care au luat o decizie în Consiliu. Ceea ce se întâmplă la Bruxelles parcă nu are nicio legătură cu statele membre și de aceea salut faptul că sper, sper că în sfârșit vom reuși ca uh, uh, comportamentul la vot să fie făcut cunoscut. Apoi, în al treilea rând, această poveste eșuează de cele mai multe ori din cauza complexității. Nimeni nu știe cine e competent, pe ce domeniu, ce înseamnă comitetele de comitologie și ce se întâmplă acolo. Ceea ce înseamnă că pentru brațul legislativ, adică pentru noi, este foarte greu să urmărim uh, ceea ce trebuie să urmărim, deși avem o competență de luare a deciziei, sau nu, însă în orice caz avem uh, rolul de a uh, monitoriza ce face executivul. Deci vă rog frumos să reduceți complexitatea. În al, trei, în al patrulea rând, și uh, aici mă adresez și colegilor din Parlamentul European, noi subestimăm complet cât de politică este comitologia și deciziile care se iau în legătură cu ea. Mi-amintesc de X anexe care, de care s-a spus că vor fi negociate la comitologie și care conțineau puncte importante, dar care nu au putut fi negocie, negociate în directivele pe care aveam noi uh, uh, competența de codecizie. Deci noi, ca Parlament, trebuie să reușim să uh, fim mai prezenți și să fim implicați cât mai profund posibil în procesul decizional. Dacă Comisia va reuși într-adevăr să modifice lucrurile la modul concret, în așa fel încât și un cetățean normal să aibă o idee măcar vagă în legătură cu ceea ce se întâmplă, ar fi un pas uriaș înainte. E un rol foarte important și sigur că vorbesc din experiență. Mulțumesc! Uh, thank you. Thank you. Mulțumesc, Godlive. Nu a mai cerut nimeni cuvântul, așa că voi da cuvântul uh, raportorului pentru concluzii, domnul Van de Camp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc socialiștilor, în primul rând, pentru poziția foarte clară. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu SND și cu toate grupurile referitor la ce a spus Gotlive. Da, este foarte tentant să deschidem o dezbatere amplă legată de comitologie. Am analizat diferite regulamente și dacă ne uităm la situația cu actele delegate și actele de punere în aplicare, ne putem întreba ce a făcut Parlamentul cu aceste acte legislative. Dar am promis că nu vom uh, intra în discuția asta, vom analiza doar această propunere din partea Comisiei. Așadar, mulțumesc reprezentantului DigiTrade care uh, ne-a prezentat situația instrumentelor de apărare a comerțului. Vom uh, trata amendamentele propuse într-un mod foarte curat, dacă pot să spun așa, și sper că vom avea parte de un rezultat foarte bun. Președintele, mulțumesc foarte mult. Am încheiat dezbaterea pe acest punct. După cum știți, nu există un uh, calendar prestabilit, dar uh, oricum în octombrie vom, vom discuta proiectul de aviz. Trecem acum la punctele 6 și 7. Avem o dezbatere comună cu privire la parteneria, acordul de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea Europeană și statele sale membre și Republica Kazahstan. Acordul cu Kazakhstan a fost semnat în decembrie 2015 și a intrat în vigoare provizoriu mai anul trecut. În noiembrie, Parlamentul lui I s-a cerut consimțământul pentru acest acord. AFET este comisia competentă pe fond și ei au hotărât să facă și o rezoluție pe lângă avizul pe care îl vor oferi. INTA astfel va face un uh, aviz pentru fiecare act. Uh, domnul Boreli este raportor. În timpul schimbului de opinii, în, la primul schimb de opinii nu a putut să participe, dar astăzi este prezent și își va prezenta proiectul de aviz cu privire la ambele dosare. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este vorba de proiectul de aviz privind acordul consolidat de parteneriat și cooperare între UE și Republica Kazahstan. În acest context vreau pe scurt să reamintesc contextul economic și geopolitic în care se înscriu uh, noile evoluții în relațiile comerciale dintre părți, având în vedere poziția geografică acestei țări și având în vedere ce s-a întâmplat după independența sa, este o țară care joacă un rol important pentru UE, fundamental, mai ales în strategia UE privind uh, țările în Asia Centrală. Cadrul juridic între cele două părți este regulat de acordul de cooperare din 1999. În ultimii ani, niște evoluții semnificative între relațiile între părți având în vedere impulsul pe care l-a dat partea cazacă pentru a se apropia de Europa, a dus la conștientizarea clară a unei necesități de a avea un cadru mai amplu de cooperare. Asta s-a concretizat în sfârșitul 2015 printr-un acord consolidat de cooperare și parteneriat care pe partea comercială a început să funcționeze încă din 2016. Acordul este un angajament politic nou și pertinent pentru Uniunea Europeană. Nou, de ce? Pentru că este primul acord de acest tip care este încheiat cu o țară din Asia Centrală. Și pertinent deoarece, având în vedere aria sa de uh, acțiune, 19 domenii, Ehm, este față de alte țări din eh, politica de vecinătate un acord eh, mult mai amplu. Poate să fie un acord de referință, un instrument de referință pentru viitoarele acorduri dintre UE și alte țări din regiune? Și asta pe măsură ce Uniunea Europeană aprofundează politica sa de vecinătate. Pe plan european eh, e vorba de un acord care angajează și mai mult UE în Kazakhstan și pentru guvernul de la Astana este o echilibrare a pozițiilor sale față de Rusia și față de China. Însă Kazakhstanul nu a recunoscut uh, invazia Crimei și, pe de altă parte, este membră a Uniunii Economice euroasiatice și astfel are un rol deosebit în această regiune. Uniunea Europeană considerată de către Kazakhstan un partener de încredere așa cum arată și clasa sa politică și foarte mulți uh, studenți au studiat în UE și s-au întors înapoi în țară, în Kazakhstan aprofundarea mecanismelor europene și administrative se regăsește pe planul administrației în această țară și asta consolidează legăturile bilaterale. Uniunea Europeană este primul partener economic al acestei țări, o treime dintre exporturi sunt absorbite acolo și e vorba mai ales de petrol și de gaz. Din Europa provin mărfuri mai diversificate, produse farmaceutice, mașinării, Uh, medicamente, mase plastice și produse petrochimice. Și în uh, Kazahstan, Uniunea Europeană reprezintă 50% dintre investițiile străine directe iar relațiile între cele două părți uh, se regăsesc în structura acestui acord. E vorba de ceva foarte amplu, cu foarte multe uh, articole și titluri. Uh, sute de articole care arată cum trebuie să arată schimbul de mărfuri, cooperarea vamală, asistența tehnică, cooperarea fitosanitară. Mișcările de capital, uh, achizițiile publici, materiile prime, energia, concurența și rezolvarea litigiilor. Kazakhstan este recunoscută de către Uniunea Europeană ca o țară care este în tranziție ca și economie, nu încă o țară cu economie de piață. Însă, în lumina acestui acord, dacă el se va semna, uh, va însemna că această țară va trebui să se angajeze pe o serie de reforme care să o ducă spre statutul de economie de piață. Principalele probleme rămase pendinte în relația dintre părți în materie economică, comercială sunt următoarele. Da, economia uh, din Kazakhstan este în dezvoltare, dar este prea mult dependență de uh, petrol și de gaz. Nu este suficient diversificată. Prioritatea absolută este reforma în acest sens. E nevoie de rezultate concrete. Kazakhstanul, la 25 de ani după independență, continuă o delicată tranziție politică și stabilitatea și deschiderea democratică sunt foarte importante pentru impactul lor asupra schimburilor comerciale și situația în drepturile omului este complicată. Uniunea Europeană a, este singura entitate internațională care are un dialog deschis în această materie cu Kazakhstanul. Participarea la Uniunea Economică Euroasiatică, dar și în raport cu partea chineză, ar putea să marginalizeze prezența europeană în această țară. Acum, principalele uh, aspecte uh, având din avizul nostru. E vorba de amprenta economică puternică a acestei țări, care interesează foarte mult uh, Uniunea Europeană în raport cu poziționarea sa în această regiune, dar și în relațiile sale cu o țară cum ar fi Uzbekistanul dezvoltarea schimburilor comerciale uh, a fost, afectat, a fost afectată în ultima vreme de uh, căderea prețurilor la materii prime, petrol și gaz, dar și în contextul evoluțiilor geopolitice din Rusia. Pe de altă parte, avem probleme cu lupta împotriva corupției Probleme deschise în continuare uh, sunt cele legate de drepturile omului. Un, un raport de la Transparency International um, marchează acest lucru în raportul său. La OMC, uh, uh, Kazakhstan s-a angajat pentru a-și modifica legislația, pentru a lupta împotriva pirateriei, a contrafacerilor și așa mai departe. Și de asemenea, pentru a-și actualiza uh, Uh, legislația în materie de drepturi uh, de proprietate intelectuală. Vigilența trebuie să rămână în continuare maximă. Așa cum s-a spus, participarea Kazahstanului la Uniunea uh, Euroasiatică este problematică din mai multe puncte de vedere. S-ar putea ca prezența străină în această țară să fie afectată de aceste evoluții. De asemenea, e nevoie de o platformă veterinară pentru a vedea cum stau lucrurile în schimburile din acest domeniu. Pe de altă parte, se subliniază importanța uh, aderării Kazakhstanului efectiv la aceste principii de vigilență veterinară. Din 2009 au avut loc uh, și alte măsuri de reformă. Mă refer aici la reforma privind statul de drept și corupția. În acord uh, există și o um, clauză legată de o clauză de tranziție de 5 ani. Există probleme legate de libertatea de expresie, de libertatea mass media, așa cum a spus și Parlamentul nostru în rezoluția din martie 2016 privind libertatea de expresie în această țară. În concluzie, reiterăm sprijinul nostru pentru acest acord care poate să aducă consecințe pozitive asupra economiei de, din cele două regiuni, dar mai ales să sprijine această țară în procesul său de apropiere continuă de Uniunea Europeană. Pe de altă parte, ă, ne preocupă faptul că s-a ă, acceptat o aplicare provizorie a acestui acord înainte ca Parlamentul să-și dea consimțământul este o practică care poate să se dovedească păguboasă în, în uh, viitor în ce privește rolul Parlamentului. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much and I turn out... Mulțumesc foarte mult. Voi da acum cuvântul grupurilor politice. În primul rând PPE. Raportor din umbră este tot doamna Cuistud. Mulțumesc. Foarte pe scurt. În primul rând, uh, Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă, pentru munca de foarte bună calitate. Grupul PPE este de acord cu aproximativ 90% uh, din raport. Kazakhstanul este uh, un partener important în Asia Centrală și asta se vede și în uh, textul raportorului, care merge în direcția cea bună. Noi, grupul PPE, vom uh, susține ratificarea uh, acordului de parteneriat și cooperare. Cred că știți că sunt importante uh, mai ales condițiile cadru pentru investiții care trebuie consolidate și ne așteptăm ca acest uh, acord să împingă Kazahstanul pe calea, uh, pe continuarea căii reformelor democratice. Aș vrea să fac o observație care se referă la punctul G, ultimul punct din proiectul de raport. Eu cred că nu este chiar corect să facem apel la o altă țară aici. Nu, nu e punctul G, e punctul D, mă scuzați. E vorba de uh, uh, Uniunea Economică Eurasiatică. Știm că uh, Kazakhstanul face parte din diferite configurații internaționale și va fi destul de greu să uh, împăcăm toate aceste diferite niveluri. Însă trebuie să fie clar că Kazakhstanul va trebui să aibă o poziție unitară până la urmă și uh, al doilea punct pe care vreau să-l menționez se referă într-adevăr la punctul G și Convenția OIM Aș vrea să avem aici o uh, formulare mai pozitivă, dar vom depune amendamente, le vom mai discuta dacă este cazul. Domnule Borelli, mulțumesc mult pentru munca foarte bună pe care ați făcut-o. E foarte ușor să fiu raportor din umbră pe acest text. Uh, thank you very much and now... Mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor, domnul David Martin. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și Trebuie să spun că doamna Maria Arena este raportorul nostru din umbră. Ea nu poate fi prezența, prezentă aici. Mi-a transmis ceva scris. Înainte de a, a spune ce ea, spune ea, de, ă, trebuie să vă spun că mulțumesc și eu domnului David Borului, nume personal. Doamna Arena spune că acordul este foarte important. O țară, cum este Kazakhstanul, este deosebit de importantă în relația noastră cu Asia Centrală. O relație care merge să fie așadar consolidate. Însă uh, această apropiere și acordul trebuie să se potrivească cu principiile noastre în materie de drepturile omului. Au existat și există temeri în această țară în legătură cu libertatea de asociere, de expresie, precum și standardele în materie de muncă și de protecția mediului. S-a cerut o uh, reformare, mai cu seamă în materie de e, eh, dreptul muncii. O sesiune a OIM a cerut asta în mod expres. Avem o rezoluție care însocește acest acord și trebuie să existe și un mecanism de suspendare a acordului în caz de e, eh, violări masive ale drepturilor omului. Trebuie neapărat ca această țară să implementeze principala convenție a OIM și să se asigure că respectă drepturile omului și statul de drept. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult din partea ECR și din partea EALDE. Nu văd reprezentanți din partea GUE. Domnule Scholz. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Raportorul nostru din umbră, domnului Iaric, nu este prezent, dar mi-a transmis câteva observații pe care pot să vi le prezint. Vin de la Comisia AFET, unde se discută chiar acum, în același timp, același raport. Și acolo sunt eu, raportor din umbră. Vreau să spun din capul locului că, da, este vorba de un subiect foarte complex, pentru că nu ne referim doar la evoluțiile interne din Kazakhstan, ci se pune problema cum și cu ce obiectiv vrem să ne dezvoltăm relațiile economice și politice cu Kazakhstanul. Și aici vreau să spun foarte clar că uh, trebuie să uh, analizăm uh, acest acord din perspectiva uh, competenței Uniunii Europene uh, avem uh, un acord care e în vigoare din 2016, deci prin ratificare, practic, trebuie să recuperăm timpul pierdut. Trebuie să vedem ce măsuri concrete trebuie să luăm în legătură cu Kazakhstanul. Sunt de acord cu domnul Martin în ceea ce privește situația din această țară. Chestiunea drepturilor sindicatelor, drepturilor omului este foarte gravă. Uh, ieri a avut loc o conferință a ambasadorilor și uh, la aceasta s-a pus accentul exact pe acest subiect tocmai în legătură cu Asia și cu statele din Pacific, în, e clar că în politica noastră trebuie să abordăm aceste subiecte, trebuie să avem o strategie uh, comună uh, a statelor membre și o abordare coerentă a statelor partenere în ceea ce privește drepturile omului. Trebuie să ne aducem o contribuție importantă. Referindu-mă acum concret la raport, aș dori să spun că trebuie uh, să uh, îi mulțumim colegului Borelli pentru acest text foarte echilibrat. El uh, a reușit să uh, exprime în text exact care sunt interesele Uniunii Europene în legătură cu cooperarea cu Uniunea uh, Eurasiatică și cred că trebuie să continuăm pe această cale. Cred că putem să mai uh, uh, rafinăm puțin exprimarea din uh, proiectul de aviz și, după cum spuneam, trebuie să nu uităm drepturile omului, drepturile sindicatelor, um, accesul la servicii pentru toți cetățenii și aceasta este o condiție esențială pentru cooperarea economică. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! din partea verzilor, domnul Buchner, vă rog. Mulțumesc și mulțumesc, domnule raportor, pentru că aveți un proiect de aviz uh, de înaltă ținută. Este un bun punct de plecare pentru munca noastră uh, în comun. N-aș vrea să repet ceea ce s-a spus deja. Câteva observații, dacă îmi permiteți. Uh, și grupul meu este destul de sceptic când vine vorba de îmbunătățirea relațiilor de comerț și investiții cu Kazakhstanul actual, în situația în care peisajul politic și situația drepturilor omului în această țară sunt departe de a arăta foarte bine. Însă, Kazakhstanul cu siguranță este o țară care se descurcă mai bine decât uh, alte țări din regiune și având în vedere și contextul geopolitic, așa cum l-ați descris, uh, trebuie menționată uh, situația din Ucraina și Rusia, în raport uh, cu care Kazakhstanul a jucat un rol foarte pozitiv. În ce privește drepturile omului, ne pare rău că acordul de parteneriat actual nu conține un capitol special dedicat drepturilor omului Uh, dar și comerțului și dezvoltării. Pentru că uh, asta uh, ar aduce un plus în acest acord. Am numite angajamente foarte ambițioase sunt legate de transferul de tehnologii, de materiile prime și și de protecția mediului. Deci sunt uh, aspecte foarte pozitive care se desprind aici, însă nu trebuie să avem o viziune unilaterală. De asemenea, sunt foarte îngrijorat de liberalizarea fluxurilor de capri, capital și, de asemenea, trebuie monitorizată tot ce înseamnă spălarea de bani din acest context. Mulțumesc, domnule Buchner. Nu am alte cereri de intervenție din partea colegilor, așa că aș da cuvântul Comisiei Executive. Domnul Sulneris de la DG3 este prezent aici, vă rog. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru proiectul său de aviz, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. Așa cum s-a spus în discuția inițială pe acest subiect. Kazakhstanul este de departe cel mai semnificativ partener comercial din Asia Centrală pentru noi, pentru Uniunea Europeană. Avem un volum important de schimburi comerciale cu această țară. Anul trecut însă, sau în ultimii ani, volum, am avut o scădere a acestui volum uh, comercial, dar uh, datorită scăderii prețului, mai cu seamă la petrol și la gaze, acest uh, volum de schimburi comerciale își revine actualmente și asta înseamnă că este vorba de o țară foarte importantă, inclusiv pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Așa cum știți, noi am fost un susținător fervent al aderării Kazahstanului la OMC și, în paralel, am uh, negociat acest parteneriat, parteneriat aprofundat cu Kazahstanul, care este primul acord de acest uh, gen de cooperare cu țările, negociat cu țările din regiune. Deci poate să creeze un precedent fericit când vine vorba de alte acorduri de acest gen cu țările din regiune. Acest acord conține o serie de principii constrângătoare și foarte importante, care sunt uh, orizontale pentru o serie de domenii și asta se adaugă și la mecanismul de rezolvare a uh, litigilor, care numai ce a fost introdus. Zgomotul este foarte puternic. A very important uh, contribution to building uh, Should I continue, Chair? Domnul uh, de la Comisie întreabă dacă poate să continue. I think it's uh, better to have uh, two minutes domnul președinte, să facem o pauză de două minute ca să vedem ce se întâmplă. Cineva ne, ne vrea răul de astăzi, pentru că de dimineață au probleme cu aerul condiționat și acum iarăși avem o problemă. Dar nu știu, e un boicot așa la adresa noastră. Două minute vă rog să facem o pauză. let's continue. So, uh, let's hope that everything will be okay from now on, so Mr. Sobel. Să sperăm că totul este e în regulă și, domnule Sobeli, să aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Vă spuneam că e vorba de o serie de principii noi, uh, moderne, inclusiv un capitol special pentru rezolvarea litigiilor, care nu fac decât să sporească climatul de încredere Uh, economic. Și pentru afaceri în această țară, asta va duce probabil mai multe investiții în această țară, o mai mare diversificare a economiei, lucruri pe care le-a menționat domnul raportor foarte bine, pentru că e vorba de o țară care nu e așa, deocamdată este mult prea dependentă de sursele de energie pe care le produce aș face câteva observații în legătură cu sugestiile din proiectul de aviz. La punctul B se cere Comisiei să sprijine Kazakhstanul pentru a putea uh, să se implementeze efectiv acest acord și vreau să subliniez că noi deja am, am uh, propus două măsuri în acest sens. În primul rând, un proiect de tip TAEX de asistență tehnică în domeniul uh, comerțului și în domeniul uh, drepturilor de proprietate intelectuală și ne așteptăm ca în noiembrie experții să sosească în această țară pentru a sprijini administrația în aceste domenii. De asemenea, am uh, finalizat și am finanțat o uh, analiză de tip GAP care analizează legislația actuală și reglementările de acolo și ce fel de modificări ar trebui să fie aduse pentru ca această țară să poată să-și respecte angajamentele diverse și variate pe care și lua în, acest, în cadrul acestui acord. Deci iată cum sprijinim noi la pentru a implementa acest acord. La punctul C se subliniază importanța drepturilor de proprietate intelectuală și angajamentele luate în acest sens. E vorba de regimul uh, general care uh, ajunge la finele unui ciclu. Este un lucru important, iar autoritățile din Kazakhstan ne-au asigurat că își vor asigura uh, își vor onora um, angajamentele în acest domeniu. De asemenea, discuții au loc în acest moment în ceea ce privește posibilitatea de a trece de la principiul regional de epuizare la principiul internațional de epuizare. Noi reamintim neîncetat părții kazace că trebuie să vegheze la îndeplinirea acestor obligații. În ceea ce privește punctul uh, E, SPS, aici avem două aspecte importante. Am discutat uh, aceste lucruri cu partea cazacă, inclusiv în luna martie acestui an. le am spus că sistemul de preferințe uh, trebuie să fie uh, validat și angajamentele respective trebuie să fie asumate. Pentru noi este important să ne asigurăm că această țară acceptă certificatele SPS de tip bilateral care au fost negociate de către Uniunea Europeană în cadrul aderării Kazakhstanului la OMC. Cât privește Uniunea, Euro Uniunea Euroasiatică Economică, e vorba de o țară, Kazakhstanul, care a aderat la OMC cu un calendar uh, foarte strict uh, de urmat, dar și cu angajamente legate de tarifele vamale, care trebuie să fie respectat și trebuie spus că ce au obținut la OMC Kazakhstanul în materie de tarife și taxe vamale este mai avantajos decât ceea ce a, poate să aibă la Uniunea Economică Euroasiatică. Asta s-a desprins din discuțiile noastre. Încercăm, bineînțeles, să armonizăm între părțile noastre respective nivelul acestor uh, tarife vamale. Bineînțeles că în viitor va trebui să vadă această țară, dacă dorește să modifice condițiile sale la OMC, să uh, înceapă eventual să negocieze și să obțină anumite compensații. La punctul G, aici este vorba de drepturile sau dreptul muncii, dar și drepturile omului. Cooperăm foarte strâns în acest domeniu și cu alți colegi de la Comisie, de la DG Emplă, dar și de la SEA, Serviciul European de Acțiune Externă, pentru a uh, maximiza impactul nostru uh, în negocierile sau în relația cu Kazakhstanul ca această țară să-și poată să-și respecte obligațiile cei revin la OIM. Am avut loc în martie niște reuniuni specifice la OIM care au vizat tocmai uh, ce se întâmplă cu Kazakhstanul în acest domeniu. I s-a recomandat acestei țări să-și modifice uh, legislația în materie de sindicate pentru a se apropia de standardele OIM în acest domeniu. Și dorim să urmărim cu și mai multă atenție acest dosar în lunile următoare și în discuțiile bilaterale pe care le vom purta cu uh, Kazakhstanul. Iată comentariile mele, domnule președinte, pe marginea raportului uh, domnului Boreli. Mulțumesc foarte mult! Dau din nou cuvântul raportorului ca să poată uh, face rezumatul dezbaterii. Fii, grație, președinte. Eu... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru diversele observații pe care le-au făcut așa cum știți cu toții, când vine vorba de redactarea unui aviz, nu avem prea mult spațiu la dispoziție. Se puteau scrie mult mai multe despre această țară, sunt oameni care chiar sunt specialiști și știu că mulți și-ar fi, dorit, și-ar fi dorit uh, să spunem mai multe despre această țară. A trebuit să facem însă un rezumat, ceva foarte sintetic care să acopere totuși toate punctele ridicate și care merg uh, de la drepturile omului până la importanța cooperării și colaborării pe plan uh, geopolitic. Aștept cu multă încredere amendamentele voastre pentru a avea un text uh, foarte bun din care să desprindă poziția comună a Parlamentului nostru și totuși vreau să atrag atenția colegilor asupra unui aspect și anume această activare temporară a acordului, în ciuda poziției Parlamentului menționată la ultimul punct, trebuie să discutăm asta pentru că uh, ar fi bine să avem o poziție unanimă în, uh, și principială în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, thank you, raportor, and thank you. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc tuturor colegilor pentru participarea la dezbatere avem un termen de depunere de amendamente pentru ambele dosare, 4 septembrie la ora 18. Iar la următoarea reuniune din 25 septembrie vom vota proiectele de aviz uh, pentru ambele uh, subiecte. Aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi și trecem direct la punctul 9, un schimb de opinii cu Comisia referitor la punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare. După cum bine știți, uh, am avut, uh, sub, am avut des dezbateri pe tema uh, AMF. Acum Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a asistenței macrofinanciare pentru state terțe în 2016. Raportul Comisiei se referă la punerea în aplicare a programelor de asistență macrofinanciară în Georgia, Iordania, Republica uh, Cârgâză, uh, Cârgâstan, Republica Moldova, Tunisia și Ucraina. Îi dau cuvântul acum domnului Lenex, care este șef de uh, secție la DG ECFIN pentru asistența macrofinanciară și ne va prezenta acest raport al Comisiei. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, o să vă prezint o scurtă privire de ansamblu a uh, punerii în aplicare a asistenței macrofinanciare în 2016 și, de asemenea, asupra situației actuale. 2016 a fost uh, caracterizat de un progres continuu în punerea în aplicare a programelor AMF pentru Georgia, Republica Kyrgyzstan, Tunisia și Ucraina, cu toate că o serie de plăți au trebuit să fie amânate din motive independente de controlul Uniunii Europene. În plus, situația politică și economică dificilă din unele țări din vecinătate a declanșat aprobarea a două operațiuni subservente în Tunisia și Iordania și o nouă operațiune în Republica Moldova, propusă de Comisie. Aș dori acum să vă prezint uh, o privire de ansamblu asupra situației punere în aplicare a AMF pe fiecare țară. În 2016 a fost plătită ultima tranșă pentru Republica Kyrgyzstan. Astfel s-a finalizat această operațiune care a fost excepțională pentru că Republica Kyrgyzstan este în afara sferei de aplicare obișnuite geografic a IMF. Însă Uniunea Europeană a, și-a luat angajamentul de a sprijini procesul democratic din această țară, dat fiind că uh, revizuirea condiționalității a fost satisfăcătoare, ultima tranșă a fost plătită în 2016. Anul acesta, Am încheiat uh, și ultima operațiune AMF pentru Georgia. E vorba de o operațiune aprobată în 2013 și ultima tranșă a fost plătită în mai. Însă, uh, pe plan macroeconomic, Georgia rămâne vulnerabilă. În mai, deci, uh, s-a aprobat un program pe trei ani de AMF, pentru că uh, Economia georgiană este încă într-un punct uh, defavorabil în ceea ce privește balanța de uh, plăți. De aceea am sugerat această nouă operațiune de AMF și Comisia dorește să continue, deci, cooperarea. Am uh, consultat Comitetul Economic și Financiar, care este în favoarea unei noi operațiuni pentru Georgia Comisia va trimite propunerea Parlamentului și Consiliului, probabil la începutul lunii octombrie. Dorim să deschidem o nouă operațiune pentru Georgia de maxim 45 de milioane, cu un element de grant de 10 milioane. În Iordania, dat fiind că a continuat criza din Siria, Creșterea a scăzut la 2% în 2016, cea mai mică rată de creștere din Iordania din 2010 încoace. Deficitul de cont curent a rămas foarte mare, 9%, și fără să ținem cont de granturi, asistența reprezintă cam 16% din PIB. De aceea, am propus o a doua operațiune pentru Iordania, uh, până la 200 de milioane de euro sub formă de împrumuturi, care a fost aprobată în decembrie 2016. Negocierile sunt pe punctul de a fi încheiate și memorandumul de înțelegere va fi semnat uh, uh săptămâna viitoare. Astfel vom putea plăti prima tranșă pentru Iordania până la sfârșitul lui octombrie 2017. După cum știți, există o declarație comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei în cadrul acestei operațiuni comune, ca să vedem dacă putem avea în vedere o operațiune de follow-up. Comisia va face acest lucru după ce se va încheia operațiunea actuală. În legătură cu Tunisia, pot să vă spun că acolo situația de creștere economică uh, nu este foarte mare, nu este foarte bună, economia rămâne vulnerabilă. când s-a încheiat prima revizuire a programului făcută de FMI, primul program uh, pentru Tunisia a fost considerat pozitiv și deci am putut uh, plăti tranșa finală de 100 de milioane de euro Tunisiei la sfârșitul lunii iulie. A doua operațiune totalizează 500 de milioane de euro, sunt trei uh, tranșe, una de 200 de milioane și două de câte 150 de milioane. Uh, programul va fi declanșat după ce se va semna memorandumul, uh, după ce a fost semnat memorandumul în aprilie, iar plata primei tranșe nu este supusă niciunei condiționalități, așadar ne așteptăm ca plata să fie făcută în septembrie. În Ucraina se pare că stabilizarea macroeconomică este tot mai puternică, însă există riscuri uh, pentru perspectivele economice legate de situația uh, politică internă. În 2019 trebuie să aibă loc uh, alegeri parlamentare și prezidențiale, iar riscurile geopolitice sunt încă mari. În plus, Ucraina are uh, datorii externe de uh, plătit pe termen mediu. După cum știți, de la declanșarea crizei din 2014, Uniunea Europeană a aprobat uh, o sumă de 3,4 miliarde de euro asistență macrofinanciară pentru Ucraina. O sumă de 1,8 miliarde de euro a fost plătită până acum, iar pe 16 martie, după niște întârzieri provocate de punerea în aplicare a uh, reformelor, am reușit să plătim a doua tranșă de 600 de milioane de euro. Există și o a treia tranșă de 600 de milioane disponibilă pentru Ucraina în cadrul acestui program, cu condiția realizării măsurilor uh, aferente la ora actuală, cam două treimi dintre, comisiile, dintre condițiile legate de această tranșă au fost îndeplinite, iar Comisia dorește să pună accentul pe importanța uh, punerii în aplicare, în aplicare accelerate, pentru că există riscul ca ultima tranșă să nu fie plătită, pentru că perioada de uh, disponibilitate a acestei operațiuni, de 2 ani și jumătate, expiră pe 4 ianuarie 2018. În fine, Republica Moldova a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimul an, pe plan politic și financiar. Un scandal de fraudă a izbucnit în uh, noiembrie 2014. A, din această cauză a decelerat creșterea economică, și s-a uh, slăbit poziția balanței de plăți. În acest context, Moldova a cerut și a și primit sprijin de la Fondul Monetar Internațional. Împreună cu femeiul s-a adoptat un program pe trei ani și în același context, guvernul Moldovei a cerut asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Comisia a făcut propunerea în ianuarie 2017 E vorba de o operațiune de 100 de milioane de euro, 60 de milioane împrumuturi, 40 de milioane granturi. Plata va fi făcută în trei tranșe. Plata va fi strict condiționată pe fiecare tranșă de reforme menite să consolideze administrația publică, combaterea corupției, spălarea de bani, reforma sectorului energiei și măsuri menite să um, consolideze plasa de siguranță socială, să stimuleze climatul de investiții și uh, punerea în aplicare a acordului uh, de liber schimb aprofundat și cuprinzător. În conformitate cu decizia modificată, intenționăm să includem și condiții specifice în memorandumul de înțelegere referitoare la uh, un serviciu transparent bazat pe merit în domeniul uh, public și, de asemenea, independența judiciarului și independența și pluralismul uh, mass media. În declarația comună, cele trei instituții au subliniat faptul că sunt necesare mecanisme democratice eficiente, un sistem parlamentar, un stat de drept funcțional. Acestea sunt precondiții pentru acordarea de asistență macrofinanciară. Și în conformitate cu această declarație și cu inițiative recente și cu modificări ale sistemului electoral, Comisia și SAE monitorizează îndeaproape îndeplinirea acestor precondiții în cadrul acestei operațiuni și vom uh, încerca să ne asigurăm că autoritățile moldovene uh, respectă uh, angajamentele pe care și le-au asumat față de parteneri internaționali, inclusiv față de comisie. Această monitorizare se va face pentru fiecare tranșă de asistență macrofinanciară. După cum știți, calendarul acestei operațiuni prevede o semnare a deciziei de către președintele Parlamentului și al Consiliului la sesiunea plenară de la jumătatea lunii septembrie. După această adoptare formală a deciziei, Comisia uh, va uh, primi îmbuternicirea să încheie memorandumul de înțelegere Negocierile cu această țară în cadrul memorandumului de înțelegere au început și înainte de intrarea în vigoare vor trebui ratificate de Parlament. După cum știți, statele membre vor fi informate cu privire la proiectul de uh, memorandum de înțelegere vor fi consultate și va fi consultat și Parlamentul și Consiliul care vor primi un proiect de memorandum înainte de adoptarea acestuia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mă opresc aici. Uh, thank you very much for this uh, presentation and I turn now uh, for... Mulțumesc pentru prezentare. Mă uit la colegii care sunt um, raportori permanenți pentru statele uh, beneficiare. O să le citez numele, nu sunt toți prezenți, dar poate că îi înlocuiește cineva pe cei care nu sunt. Pentru Georgia este domnul Hanu Tacula, pentru Iordania domnul Morel, pentru Republica Kyrgyzstan domnul Borelli, pentru Moldova, Sorin Moisa. Pentru Tunisia, doamna Lalonde, care este prezentă. Dacă doriți să luați cuvântul. Thank you. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Aș dori să adresez câteva întrebări legat de AMF în Tunisia. Aș dori să-mi spuneți um, care a fost situația cu diferitele plăți AMF 1 și 2. Ați spus că ați avut dificultăți cu autoritățile tuniziene. Cum s-a rezolvat situația? Ați putea să ne aduceți și niște explicații suplimentare pe această temă. Apoi, a doua întrebare. Dacă observatorii chiar sunt alarmați referitor la situația economică a țării, Uh, în sensul că situația ar putea să aducă atingere și stabilității politice. Aș dori să aflu care este părerea dumneavoastră. Ați constatat cumva ameliorări în ceea ce privește uh, diferitele plăți din cadrul uh, programului AFM. AMF, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Raportor pentru Ucraina este domnul Valesa. Acum voi da cuvântul coordonatorilor, grupurilor politice din partea PP. Doamna Cuisud. Godlivă, ai cuvântul. Din partea PP, ești coordonator. Uh, on the excuse me, excuse me, I did. <laughs> ok, uh, then I... Nu doresc să intervin. Uh, apoi SND, Alessia Mosca, aveți cuvântul. Tre commenti perché abbiamo seguito tutti i vari eh, sviluppi dei diversi paesi e... Am câteva observații succinte. Am analizat situația din diferite țări și aș dori să aflu mai multe informații cu privire la Tunisia. Această țară a beneficiat de foarte multă atenție din partea noastră și aș dori să aflu care este situația acolo în contextul crizei migratorii. The... Mulțumesc foarte mult. Din partea ECR nu intervine nimeni. ALDE? Bine. Domnul Scholz din partea GUE. Thank you, Chair, and I want to thank the Commission for this. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Comisiei pentru aceste informații. Mă alătur și eu colegilor referitor la îndeplinirea obligațiilor legate de plățile AMF. De fiecare dată când discutăm această chestiune, noi, Parlamentul și Comisia noastră, subliniem întotdeauna că uh, Uh, dorim să avem o perspectivă clară asupra felului în care au contribuit aceste plăți la uh, dezvoltarea țării. Și dacă puteți să ne spuneți în mod regulat, chiar în formă scrisă, unde există evoluții. Apoi am o întrebare legată la a treia plată pentru Ucraina. Ați spus că sunt probleme. Care sunt aceste probleme? Ce nu s-a făcut până acum? Concret ce pe ce trebuie să ne concentrăm noi în relația noastră cu această țară. Aș dori de asemenea să aflu mai multe despre Tunisia și despre Moldova. Cred că situația nu s-a schimbat foarte mult în țară, în ciuda plăților AMF. Există un memorandum de înțelegere avem nevoie de o, prof- de o dezbatere profundă cu privire la acesta în cadrul comisiei noastre, înainte să se poată semna în sesiunea plenară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu văd alți coordonatori prezenți, așa, dar domnul Schuster dorește să intervină. Mulțumesc! Vreau să mă leg de ce spunea colegul Scholz în legătură cu Ucraina și să adaug o întrebare suplimentară. Pentru că, da, uh, plata tranșelor de AMF este corelată, condiționată de anumite reforme. Ce se întâmplă? Pentru că, reform, uh, pentru că corupția este enormă și nu există niciun fel de urmărire penală în acest domeniu. Ca și până acum, oligarhii influențează partidele. Uh, pe plan legislativ nu se întâmplă mare lucru în Parlament nici atât, ci se susțin doar interesele oligarhilor și cred că și evoluția economică uh, a făcut anumite progrese, însă ca și până acum uh, piața neagră este mult mai puternică, sunt uh, consecințe foarte grave, sărăcia este enormă în această țară și asta în ciuda fluxurilor de capital enorme din Ucraina, uh, similare cu uh, cele din Cipru și în alte paradisuri fiscale. Și de aceea mă întreb, oare chiar au fost îndeplinite toate condițiile și ce se întâmplă cu cea de-a treia tranșă? Ați spus că e posibil să nu se facă plata. Eu nu cred că sunt îndeplinite condițiile și de aceea uh, uh, vă rog să-mi spuneți dacă credeți că e posibilă plata. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Nu văd să mai vrea cineva să intervină. Înainte de a da cuvântul comisiei, o să-mi dau cuvântul mie, pentru că am două întrebări și o observație. O observație legată de uh, acordul AM, um, AMF cu Republica Moldova. V-am ascultat cu foarte mare grijă și am citit și informațiile pe care ni le-ați prezentat. Eu doresc să spun că este esențial să Uh, se păstreze cu dinții poziția comisiei. Pentru că, din nefericire, nu ne parvin foarte multe vești bune de la Chișinău. Din potrivă, evoluțiile sunt îngrijorătoare, deci cred că trebuie să uh, ne apărăm foarte bine poziția pe care am uh, discutat-o în comisia noastră și pe care ați prezentat-o și dumneavoastră. Prima mea întrebare se leagă de uh, munca pe care au făcut-o împreună serviciile noastre pentru a îmbunătăți și simplifica documentele uh, de necomitologie, care nu au de-a face cu comitologia. Um, vă mulțumesc pentru cooperare și pentru atitudinea dumneavoastră. Domnul Bernd Lange a semnat uh, o scrisoare pe 12 uh, iulie, a trimis-o domnului Moscovici, legată de uh, faptul că nu sunt împărtășite documentele cerute cu Parlamentul. Opinia noastră, prezentată în scrisoare, este că aceste documente trebuie să fie trimise ambilor legislatori, nu doar instituției care le solicită. Așadar, aș dori să aflu care este opinia dumneavoastră cu privire la această poziție, la această scrisoare. Ați vorbit și despre programele uh, din 2017 pentru anumite țări, Armenia, Georgia și Egipt. Și despre um, operațiunile de follow-up din Iordania. Puteți să ne spuneți cum stau lucrurile în aceste patru țări și cum se desfășoară operațiunile AMF? Dau acum cuvântul domnului Lenners de la comisie. Aveți uh, cuvântul pentru a răspunde întrebărilor colegilor mei. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi voi răspunde întrebărilor legate de diferitele țări. Voi începe cu Tunisia. S-au cerut clarificări în ceea ce privește întârzierile da, au fost întârziate anumite plăți pentru Tunisia. În primul rând, a durat ceva vreme până când Tunisia a ratificat documentele. De asemenea, au avut loc și alegeri anul trecut, care și ele au avut uh, un rol în întârziere. Apoi, câteva din uh, măsurile de reformă nu fuseseră implementate și plata era condiționată de acestea. Apoi, în acord cu comitetul de specialitate care se ocupă de acest lucru, Ultima tranșă din prima operațiune de 100 de milioane a Ultima tranșă a fost de 100 de milioane uh, și aceasta depindea de o condiție. Și plata a fost făcută în iulie. Colegul meu îmi spune că a fost trimisă o notă de informare către Parlament în acest sens și către Consiliu. Credem că în cadrul actualei operațiuni în Tunisia situația este mai bună în vedere actualei operațiuni, au fost făcute toate ratificările și, după cum am spus, a fost uh, uh, singura condiție pentru, pentru prima tranșă este să fie programul femei în grafic și plata se va face în septembrie, dacă totul merge bine. Dacă sunt îndeplinite condițiile relevante AMF, în momentul de față nu întrevede vreo dificultate. A doua plată se va face la sfârșitul lui 2017. Ar putea să se facă. Acum Ucraina. După cum am spus, s-au înregistrat întârzieri mari la a doua tranșă din a treia operațiune, în valoare de 600 de milioane. În cele din urmă, Comisia a spus că țara a făcut uh, progrese suficiente în ceea ce privește condiționalitățile pentru ca plata să poată fi făcută. Lucru care s-a și întâmplat, cred că în mai anul acesta. A treia rată, după a treia tranșă, după cum am spus, um, ei bine, aici avem o situație mai specială. În 4 ianuarie 2018, operațiunea a treia AMFE uh, pentru Ucraina va expira. În momentul de față, doar două treimi din măsurile asociate acestei uh, plăți au fost îndeplinite. Pot să vă ofer câteva detalii cu privire la măsurile care au mai rămas. Este vorba despre un uh, sistem de um, declarare a averilor pentru um, funcționarii publici, uh, măsuri legate de Uh, biroul de recuperare a activelor și apoi chestiuni legate de anticorupție, uh, um, uh, linii directoare operaționale și cadrul acestora. Trebuie să fie făcută o primă evaluare a sistemului de servicii sociale și Există, există și câteva măsuri care distorsionează comerțul, îl restricționează și acestea trebuie, uh, sunt dificil de înlăturat. Um, în sectorul financiar, trebuie ca Banca Națională să uh, stabilească un registru central de credite. Deci acestea sunt uh, măsurile pe care trebuie să le mai ia Ucraina. În ceea ce privește Moldova, nu pot decât să confirm ce am spus înainte. În urma adoptării formale de la jumătatea lui septembrie, Vom încerca să încheiem negocierile cu autoritățile din Moldova în ceea ce privește memorandumul de înțelegere. Pentru aceasta trebuie să facem o evaluare a condițiilor prealabile politice, evaluare care va fi făcută împreună cu, de noi împreună cu SAE. Și în funcție de această evaluare vom lua hotărârea de a merge mai departe cu memorandumul de înțelegere. As regards the, um, transmission... În ceea ce privește documentele pe care trebuie să vi le transmitem. Mulțumim pentru scrisoarea pe care am primit-o din partea domnului Lange. Răspunsul este în pregătire. Ne bucură faptul că este confirmat acordul uh, între Comisia INTA și DG ECFIN pentru schimbul de uh, scrisori. trebuie definit un punct de, trebuie stabilit un punct de contact și atunci când va fi stabilit, o să vă oferim toate detaliile necesare pe care nu le-am prezentat înainte. Vom continua de asemenea cu registrul pentru um, procedurile pentru comisii, pentru a informa Comisia INTA referitor la documentele care țin de memorandumul, memorandumurile de înțelegere. Cu toate acestea, în ceea ce privește documentele neoficiale, noi credem că ar trebui să le trimitem doar pe bază de cerere. Deci dacă le cere Consiliul, atunci uh, documentul neoficial va fi trimis uh, Consiliului, dacă le cere Parlamentul, va fi trimis Parlamentului. Mi se pare că uh, acest lucru um, se aliniază principiului de tratament, uh, principiului tratamentului egal în uh, distribuirea informației. Apoi, noile operațiuni pentru anul acesta, întrebarea președintelui. După cum am spus, vom avea o operațiune de follow-up pentru Georgia. Lucrările au avansat destul de mult. Deja pregătim documentele legislative și le veți primi cel mai probabil la începutul lui octombrie. Această operațiune este asemănătoare cu ultima, este una mică, în valoare de 45 de milioane. Celelalte țări pe care le-ați menționat. Iordania. S-a dat o declarație comună uh, interinstituțională, odată cu cea de-a doua operațiune. Și vom analiza posibilitatea unei a treia operațiuni, dar acest lucru se va întâmpla doar atunci când uh, cea de-a doua va fi deja în executare. Și plățile trebuie să înceapă la aceasta. Referitor la celelalte țări, pe care le-ați menționat, Armenia și Egipt, situația este ipotetică în momentul de față. Nu a existat o solicitare în cazul Armeniei, deci nu vom lua noi inițiativa neapărat. Același lucru putem spune și în cazul Egiptului. Nu există o solicitare de asistență macrofinanciară din partea Egiptului. Ei au deja un program FMI care este destul de amplu și înțelegem că în momentul de față există finanțare completă și nu este nevoie de fonduri suplimentare din partea UE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Avem și două întrebări. Ca reacție, continuăm dezbaterea așadar pentru că mai avem timp. Domnul Scholz are cuvântul acum. Um, thank you. Um, I have just one more. Mulțumesc. Am o singură întrebare legată de Ucraina. A reacție la observațiile dumneavoastră, ați spus că um, cadrul temporal este destul de restrâns și în 2018 sperăm că va fi uh, deblocată a treia tranșă, dar care, cum va arăta calendarul în funcție de îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condițiilor. Care va fi calendarul, așadar, preconizat, ca să înțelegem despre ce este vorba când vine vorba de toate aceste implementări. Mulțumesc! Domnul Schuster, Iarăși o întrebare ca reacție la, prezent, la prezentarea comisiei. Mai degrabă o observație, pentru că la întrebarea pe care am pus-o nu s-a răspuns. Eu nu voiam să primesc lista de condiții care nu sunt îndeplinite, ci voiam să știu ce intenționează comisia să facă, să declare că au fost îndeplinite sau nu condițiile. Asta e întrebarea decisivă. Pot și eu să citesc uh, raportul. Despre asta e vorba. E vorba uh, Uh, de întrebarea decisivă privind Ucraina, și anume structurile oligarhice s-au uh, schimbat, au fost modificate vreun pic și uh, s-au luat măsuri de combatere a corupției reale. Pentru mine acestea sunt chestiunile hotărătoare și s-au spus prea puține, din păcate, pe acest subiect. Eu mă așteptam ca înainte de plata celei de-a treilea tranșe, Parlamentul să fie informat așa cum se cuvine și nu să se spună doar că comisia o să decidă dacă au fost îndeplinite sau nu condițiile. Eu vreau să știu de ce și cum. Mulțumesc. Uh, yes, thank you for those two... Da, mulțumesc pentru aceste întrebări și dau cuvântul comisiei încă o dată. Mulțumesc. Într-adevăr, cât privește calendarul, nu sunt foarte sigur însă cred că um, colegii care se ocupă de Ucraina vor pleca în misiune în această țară în luna octombrie pentru a evalua conformitatea față de condițiile care trebuie îndeplinite pentru a declanșa a treia tranșă. Asta pot să vă spun. E vorba de o misiune foarte importantă în uh, acest sens și în uh, raport cu ceea ce m-ați întrebat cât privește anticorupția și alte măsuri uh, similare. V-am citit cu voce tare o serie de măsuri speciale, excepționale. Unele dintre ele se referă tocmai la anticorupție. Sunt măsuri care sunt identificate ca speciale pentru că uh, ele încă nu au fost rezolvate ca probleme și atunci comisia le evaluează cu un ochi cât se poate de critic și cât se poate de aprofundat. Parlamentul și Consiliul sunt întotdeauna informate prin notițe informative înainte de eventuala uh, deblocarea tranșei în legătură cu uh, îndeplinirea sau nu a condițiilor. Și tot așa se va întâmpla și când vine vorba de a treia tranșă. Mulțumesc. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc uh, și comisiei pentru că ne-a făcut această prezentare, pentru că a răspuns la întrebări. Am terminat cu punctul 9 de pe ordinea de zi. Următorul punct este întâlnirea coordonatorilor. Va avea loc ușile închise. Numai coordonatorii, secretariatul comisiei, serviciul juridic al PE, oficialii grupurilor politice și asistenții coordonatorilor pot să rămână în sală. E o întâlnire care este programată pentru ora 11, așa că avem 12 minute de pauză și ne întâlnim din nou înapoi la coordonator la ora 11.